Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start uh, and thank you. Bună dimineața, dragi colegi. Mulțumesc tuturor celor care au ajuns la timp. O să începem cu punctul 13. Vă reamintesc că la 11 30 avem punctul privind Europolul și apoi avem uh, uh, la ora 3 dialogul structurat cu comisarul Avramopoulos. Deci vă reamintesc aceste puncte cheie de pe agenda. Începem cu punctul 13 acum. Este vorba despre substanțele psihoactive. Raportorul este Lorenzo Fontana. Având în vedere termenul de trei luni stabilit de Consiliu s-a decis să se lucreze numai în engleză pe acest punct. O să-l invit uh, pe domnul Fontana să ne prezinte pe scurt uh, raportul său. Termenul pentru amendamente este stabilit pentru 25 ianuarie. Domnul uh, Fontana, sunteți invitat să prezentați raportul. Ma giusto una breve prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, o prezentare concisă a acestui subiect, fiind vorba despre NDMB Chimica, Black Member, cum se numește în jargonul nostru. În 2016 a fost redactat un raport comun de către Europol și Observatorul European al uh, drogurilor și al dependențelor uh, de substanțele mm, depensul de substanțe. Consiliul a cerut o analiză de risc privind consumul și uh, traficul cu aceste noi substanțe psihoactive, MDMB. Prin acest studiu se cere o supraveghere a acestui domeniu și să se uh, menționeze măsurile de control și consecințele acestor măsuri de control cu privire la aceste substanțe. Prin urmare, s-a făcut o analiză a riscurilor legate de substanța MDMB în iulie 2016. Președintele Comisiei Comitetului Științific a prezentat Comisiei și Consiliului un raport de evaluare a riscurilor. Concluziile sunt că această substanță este clasată ca un agonist sintetic al receptorului cannabinoid, un grup de substanțe diferite din punct de vedere chimic. E vorba de cannabinoizi sintetici. Sunt substanțe care sunt disponibile pe piața drogului în 2013 și au fost uh, identificate în cel puțin uh, um, 20 de state membre. Uh, sunt substanțe foarte puternice, uh, supușii uh, acestor substanțe care pot fi regăsiți în uh, așa numitele droguri legale au uh, un grad de toxicitate, pot avea grade de toxicitate diferite. De aceea cerem ca aceste substanțe să fie incluse în, regist- în uh, registrul substanțelor controlate în statele membre. Uh, am uh, făcut și noi o analiză a acestui uh, subiect, am uh, încercat să vedem pe internet ce găsim cu privire la aceste substanțe și pot să vă spun că informațiile sunt cu adevărat șocante, mai ales în ceea ce privește consecințele administrării acestor substanțe, consecințe foarte grave, riscuri de deces, dar și sechele grave. Toți consumatorii de aceste substanțe pot fi victime chiar dacă nu decedează în urma unei supradoze, dar pot fi afectați pe viață de aceste substanțe. Mulțumesc, domnule Fontana. Uh, sunt și alți membri ai comisiei care ar dori să ia cuvântul. Doamna Midola. Mulțumesc. Including myself, would like to thank Aș dori să mulțumesc uh, uh, tuturor colegilor care au participat la redactarea acestui raport privind concluziile Consiliului. Uh, pe marginea acestor substanțe MDB mica. Uh, Consiliul spune că aceste substanțe ar trebui să facă obiectul măsurilor de control în statele membre. Domnul Montan sugerează să, facem, să, să aprobăm uh, a, această solicitare și suntem de acord. Substanța a fost detectată în 23 de state membre și 8 state membre au uh, uh raportat 28 de mm, decese și uh, uh, cazuri de intoxicații um, acute. Uh, Uh, acești compuși se regăsesc în uh, droguri legale, există un risc înalt de toxicitate, utilizatorii nu știu în ce măsură această substanță este prezentă în uh, produsele pe care le folosesc, de aceea este nevoie de măsuri de control. Este o substanță care este considerată a fi periculoasă prin evaluarea um, evaluările care au fost făcute și de aceea sugerăm uh, și noi, recomandăm și noi ca uh, concluziile, proiectul de concluzii uh, să fie aprobat. Dinte, am dorit să subliniez și eu importanța, importanța acestui raport și Uh, obiectivul pe care Consiliul l-a prezentat uh, privind uh, până la urmă obligarea statelor membre să supună această substanță măsurilor de control pentru că dacă fiecare stat membru va decide să supună sau nu sub control această substanță verificată a fi toxică și care acum se găsește disponibilă pe piață evident că gradul de risc crește cunoscând sigur Uh, comerțul transfrontalier și uh, posibilitatea de a se uh, transmite această substanță dintr o țară în alta în cadrul pieței interne. Cred că e important și din perspectiva tinerilor pentru că constatăm din păcate că în uniunea europeană sunt persoane foarte tinere care consumă substanțe și cred că este bine să, venim cât mai repede cu acest raport și cu o legislație uh, specifică astfel încât în toate statele membre să fie uh, supuse controlului și sancțiunilor evident penale atunci când se încalcă uh, modalitatea de, de distribuție a acestor substanțe și să asigurăm până la urmă protecția cetățenilor și mai ales a tinerilor având în vedere uh, riscul, gradul de risc uh, la consumul acestor substanțe. Și îi doresc succes raportorului să putem să obținem un raport bun pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grapini. Mulțumesc, domnule Fontana. Termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora 6, la ora 18 și pe 31 ianuarie vom discuta în comisie. Mulțumesc uh, celor trei vorbitori și trecem acum la punctul 14 și anume prezentarea, prezentarea de către serviciul juridic a cazurilor uh, conexate care se referă la compatibilitatea între legislația europeană și legislația națională privind uh, Uh, obligația de păstrare a datelor de transfer și de localizare. Voi da cuvântul serviciului juridic pentru a ne prezenta aceste avize. Domnul Măr, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Voi prezenta astăzi Uh, deciziile din 21 uh, decembrie 2016 ale Curții de Justiție. Uh, este vorba despre păstrarea de date a, de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, precum și accesul autorităților naționale la aceste date păstrate. Este vorba despre două cazuri separate, trimiteri preliminare din partea unor um, curți naționale, unor tribunale naționale, în primul rând Suedia, Curtea de Apel Administrativă din Suedia, Suedia și apoi Curtea de Apel din um, Regatul Unit. Uh, este vorba de fiecare dată de legislația națională, deci din Regatul de Unit și din uh, Suedia, însă subiectul este unul foarte similar. De aceea cele două cauze sunt uh, similare. Amândouă se referă la legalitatea legislației naționale privind păstrarea datelor. Mm, și compatibilitatea cu uh, legislația europeană și mai ales directiva europeană privind uh, confidențialitatea datelor personale. Această uh, directivă însă trebuie interpretată în conformitate cu Carta, drepturilor, Carta Europeană a Drepturilor Omului. Uh, Parlamentul European nu a înaintat nicio observație în acest caz, deci Parlamentul nu a fost o parte implicată aici, însă Curtea de Justiție, în lumina uh, observațiilor făcute de celelalte părți, uh, se pronunță în acest sens. Deci aici e vorba despre trei aspecte. Este vorba despre domeniul de aplicare a legislației europene și mai ales al directivei privind confidențialitatea datelor, apoi uh, dacă păstrarea generalizată a datelor este conformă cu dreptul european și apoi, uh, în al treilea rând, condițiile în care um, autoritățile naționale au acces la aceste date. Mă voi referi la fiecare aspect. În primul rând, domeniul de aplicare a legislației europene. Curtea Europeană uh, a analizat um, aplicarea acestei directive privind confidențialitatea datelor, mai ales în conformitate cu Carta Europeană a Drepturilor Omului. Și aici este vorba nu numai despre păstrarea datelor de către furnizorii de servicii, dar directiva se referă și la accesul autorităților naționale la aceste date. În acest sens, Curtea oferă un domeniu de aplicare foarte larg acestei directive Anterior uh, s-a spus că numai prima, primul aspect ar fi acoperit de mm, această directivă, adică numai obligația de păstrare a datelor de către furnizorii de servicii de furnizorii de servicii de comunicații, însă directiva uh, vorbește și despre accesul autorității naționale și mai ales al poliției la acestor date. Uh, curtea Consideră așadar că această directivă acoperă ambele aspecte, deci inclusiv și accesul autorităților naționale. Directiva ca și Carta Europeană se referă așadar și la acest domeniu și este un aspect important. Acum, în al doilea rând, tribunalele din Suedia doreau să știe dacă este posibil să fie adoptate norme naționale care să se refere la obligația de păstrare generalizată a datelor. Generalizată în sensul că este vorba despre toate datele de transfer și de localizare pentru toți utilizatorii și pentru toate mijloacele de comunicații electronice. Așadar, dacă totul trebuie să fie păstrat în toate cazurile. Și dacă furnizorii de servicii de comunicații electronice aveau astfel de, de, de, de, de obligații uh, generalizate, dacă asta uh, prevede legislația europeană uh, din punct de vedere al principiului, Curtea care răspuns la această întrebare a declarat că păstrarea generalizată și fără discriminare a acestor date este prevăzută prin articole specifice și din directivă și din cartă, în limitele a ceea ce este necesar și fără a include ceea ce nu este justificat într-o societate democratică. Deci o astfel de păsare generalizată nu poate fi acceptată dacă nu sunt respectate garanțiile. este un, o afirmație foarte importantă și trebuie să înțelegem că aici uh, totul ține de modul în care interpretăm uh, drepturile uh, digitale și hotărârile privind drepturile digitale și foarte multe opinii au uh, existat în acest sens. Una dintre ele fiind următoarea. Această obligație de păstrare de generalitate este posibilă, dar dacă, numai cu condiția să se furnizeze garanții uh, suficiente. Așadar, această obligație de păstrare generalizată poate fi posibilă dacă și garanțiile sunt suficient de puternice. Și majoritatea părților implicate din acest caz au susținut aceeași idee și numai o minoritate compania din uh, Suedia și anumite părți care au uh, intervenit în sprijinul domnului Watson din uh, Regatul Unit. Numai așadar acești, fa- acești factori minoritari au susținut că obligația de păstrare generalizată atât de largă este inacceptabilă, indiferent de garanțiile furnizate. În uh, hotărârile anterioare privind drepturile digitale, Curtea a spus clar că o astfel de păstrare generalizată, fără niciun fel de garanții, nu este acceptabilă în comunitate cu dreptul european. Chiar dacă acest lucru nu este acceptabil. O uh, păstrare uh, țintită, specifică a astfel de date este acceptabilă și aceasta trebuie să fie bazată pe obiective, pe, pe, pe criterii obiective. Astfel poate fi limitată din punct de vedere al unor criterii geografice, criterii de timp sau unor categorii limitate de public. Și acest concept este unul nou, acesta de, de păstrare specifică, limitată a datelor. Apoi, curtea pornește de la premiza că numai uh, o păstrare țintită a datelor poate fi acceptată și atunci se pune întrebarea când autoritățile naționale pot să aibă acces la aceste date. Și într-o hotărâre anterioară, Curtea a stabilit deja niște liste o listă de condiții pe care autoritățile naționale trebuie să le uh, respecte. Și anume, trebuie să fac o solicitare uh, înaintată către un judecător sau către un organism independent. Aceste condiții continuă să se aplice și sunt obligatorii și trebuie să fie respectate. Uh, unor s-a susținut că acestea nu sunt toate necesare și că trebuie să fie privită chestiunea la ansamblu și trebuie um, evaluate, evaluată măsura în care se aplică aceste uh, condiții. Curtea spune însă că ele sunt în continuare toate aplicabile în toate cazurile. Deci trebuie solicitat, uh, solicitat accesul unui judecător. În plus, curtea adaugă noi condiții care nu apăreau uh, până acum în uh, hotărârile anterioare. Accesul poate, acorda, poate fi acordat autorităților naționale în cazurile care implică persoane care sunt suspectate de mm, activități ilegale. Deci trebuie să fie vorba de suspecți. Uh, Și uh, curtea face aici referire la poziția pe care a avut-o Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg în uh, multe cazuri. Curtea menționează de asemenea că în momentul în care datele sunt păstrate, uh, autoritățile naționale trebuie să um, uh, informeze pe cei vizați atunci când uh, ei sunt, uh, când fac obiectul acestei păstrări uh, țintite a datelor. Și curtea spune foarte clar că toate aceste condiții trebuie să fie respectate. Prin urmare, uh, este vorba de decizii foarte importante care clarifică domeniul de aplicare al directivei europene, uh, confirmă că uh, datele pot fi păstrate nu în mod generalizat și nediferențiat, ci într-un mod țintit și specific, cu respectarea anumitor condiții, uh, condiții care rămân valabile din deciziile anterioare și cărora li se adaugă și niște condiții suplimentare. Și în încheiere, uh, trebuie să remarcăm că mm, curtea face în continuare din nou trimitere la jurisprudența a curții de la Strasburg, um, curții drepturilor omului de la Strasburg, ceea ce nu e nicio uh, noutate, a făcut asta și anterior, însă mm, curtea mm, își actualizează uh, referirile la jurisprudența cea mai uh, recentă, și anume cazul Zaharov, măsurile de supraveghere din Rusia și măsurile de supraveghere din Ungaria lucru pe care l-am abordat și acum doi ani, doi ani când am uh, discutat despre drepturile digitale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări uh, foarte uh, utile privind uh, obligația de păstrare a datelor. Și aș dori acum să văd dacă colegii doresc să spună ceva. Este într-adevăr o prezentare foarte clară și doamna Coreța Bilde a cerut cuvântul. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste lămuriri juridice. E limpede că, dat fiindcă Curtea a abrogat uh, retenția, păstrarea de date. După acest lucru, a existat un vid juridic în care orice stat membru putea abroga uh, legislația națională pe baza acestei directive sau putea să hotărască așa cum a hotărât Suedia că legislația națională respecta hotărârea curții. Acum avem următoarea problemă. Curtea spune că nu poate să existe o obligație față de companiile de telecomunicație să aleagă în ceea ce privește păstrarea datelor. Iar acum companiile fac ce vor. Iar Tele2 și, alte comp- și compania din Marea Britanie decid ele și Apoi, uh, tribunalele decid și dau uh, siguranță juridică, dar nu legea, iar acest lucru pune o mare problemă la nivelul statelor membre și în ceea ce privește schimbul de informații pentru un subiect atât de important. Într-adevăr, trebuie să respectăm uh, hotărârea judecătorească, garanțiile, principiul proporționalității, etc., dar este important ca o nouă propunere să vină de la comisie, să vedem ce putem face pentru a combate criminalitatea gravă care aduce atingere securității naționale și nu numai pentru a avea un cadru legal în ceea ce privește reținerea datelor și nu o situație fragmentată, așa cum există la ora actuală. Mulțumesc, Brigitte. Thank you, Chair. First of all, I would like to thank for this. Mulțumesc pentru aceste explicații. Sunt de acord cu colega Corața Bild N-am înțeles uh, cum stau lucrurile după hotărârea privind reținerea datelor. Am constatat că această lege nu mai e valabilă, dar legislația națională care a fost adoptată pentru că exista această lege națională, există în continuare și nimeni nu verifică acest lucru. Există o lacună juridică nu numai în ceea ce privește reținerea datelor, ci și în alte domenii. Uh, unde există conflicte cu directivele europene, iar dacă acestea dacă acestea sunt retrase, legislația la nivel național rămâne totuși. Deci nu este clar care este temeiul juridic și ce se poate face și mă bucur foarte mult că am primit aceste explicații. Salut aceste informații pe care le-am primit și în ceea ce privește aplicarea legii. Fiindcă, la ora actuală, creăm uh, o sumedenie de baze de date din diverse, din diverse motive. Acum creăm aceste baze de date și vrem ca autoritățile de lege și ordine să aibă acces la ele, la toate, să existe interoperabilitate, iar această decizie subliniază deja un lucru pe care l-am discutat la grupul de lucru privind interoperabilitatea, și anume că avem uh, nevoie de reguli clare. Cine are acces la ce, la aceste baze de date și de ce ar trebui să se permită accesul diverselor autorități la aceste baze de date, fiindcă este nevoie neapărat să avem reguli clare în acest domeniu. Mulțumesc, Brigitte. Cornelia. Cornelia, then Sophie. Wunderbar. Ähm, ja, vielen Dank. Ich bin auch äh, sehr, sehr froh über die Klarstellung, obwohl eigentlich klar war, dass das klar ist. Äh, will ich auch dazu sagen, mit dem äh, Fall der Richt Mulțumesc, sunt de acord cu uh, evaluarea care a fost făcută. S-a spus că este o explicație clară și că uh, directiva a clarificat foarte mult uh, situația dacă uh, e clar că avem uh, hotărârea Curții de Justiție, însă care ne clarifică și mai mult situația, Sigur că mi-amintesc uh, uh, despre dezbaterea foarte sumbră pe care am avut-o, toată această uh, păstrare specifică țintită a datelor. Îmi amintesc că a fost nevoie de câteva amendamente din partea mea care am spus că înțelegem acest principiu, această păstrare, această stocare țintită a datelor pentru persoanele care fac obiectul unei bănuieli, de exemplu, da, este complet justificată, dar nu trebuie ca uh, aceasta să fie procedura obișnuită generală. Deci e bine că uh, autoritățile naționale uh, se amestecă și ele era clar, era logic că trebuie să fie așa ceva, dar um, autoritățile naționale s-au simțit uh, cumva um, uh, răsfățate și au considerat că nu e nevoie să facă nimic, că nu e nicio acțiune. Dar și acum ajung la întrebări. Prima întrebare există consecințe asupra uh, iubitului nostru PNR. Uh, ne puteți spune care ar fi consecințele, care vor fi implicațiile acestei păstrări uh, sau există sau nu astfel de implicații? Uh, Uh, și apoi uh, trebuie să pun și o întrebare comisiei. Uh, ce se întâmplă acum? Acum că autoritățile naționale sunt obligate să ia măsuri la nivel național și avem și nivelul european. Deci există o neconcordanță. Vor fi consecințe. Este foarte clar că mm, nu putem să ne întoarcem înapoi, avem rezultate concrete, dar în orice caz Uh, comisia, în calitate de gardiană a tratatelor, uh, uh, nu mai este competentă și nu mi-aș dori să fim într-o astfel de situație. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc Cornelia. Cred că e logic ca Comisia să facă o propunere. Și ne întâlnim în această după amiază cu comisarul Avramopoulos am putea, bineînțeles, să, să-i punem multe întrebări, dar uh, poate am putea să-i adusem o întrebare și de clarificare a acestei chestiuni, printre alte categorii de întrebări. Și acum dau cuvântul lui Sophie. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc serviciului juridic, domnului Moore, pentru această prezentare excelentă. Am citit hotărârea în vacanța de Crăciun. Extrem de interesantă această lectură, din mai multe motive. Domnule Corața Birute, există și hotărâri naționale, să știți. Unele state membre au acceptat consecințele, nu toate, e limpede, dar unele au acceptat-o. Nu este vorba despre această hotărâre. E limpede că legile naționale care nu au fost abrogate după retragerea directivei încalcă legislația națională. Deci, ă, nu ar trebui să ne intereseze doar o nouă propunere de directivă, ci să ne aplecăm asupra mm, procedurii de încălcare. Comisia are această datorie. Nu decide Comisia dacă se încalcă sau nu legislația europeană. Comisia trebuie să intervină când se întâmplă acest lucru. Am un gust amar. Uh, îmi vine să vă spun că v-am spus eu, mi-amintesc când directiva a trecut prin Parlament, când a fost adoptată. Nu am sprijinit-o atunci, dar multe dintre argumentele din hotărârea judecătorească au fost argumentele noastre de atunci. Folosirea datelor personale pentru combaterea criminalității, da, toate bune și frumoase, dar trebuie să fie țintită, limitată, proporțională, necesară. De ce, ce rost are să depășești acest lucru? Iar ce, ce fac tribunale? Unele, unii eh, critică tribunalele, dar tribunalele ne um, spală nouă rușina, ne, ne rezolvă nouă treaba proastă făcută mai de mult. Mă interesează și impactul pe care, pe care îl va avea acest lucru și asupra altor uh, acorduri internaționale și legi. Consecințele vor fi răspândite. Ar fi interesant dacă serviciul juridic ar putea să ne cartografieze posibilele repercusiuni asupra legislației internaționale și acordurilor internaționale? Pentru mine, una dintre cele mai interesante concluzii a fost aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale și argumentația folosită. Trebuie să vedem care vor fi consecințele acestei concluzii anume asupra altor instrumente legislative. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, o întreb pe Ellen Miller. Dacă dorește să ia cuvântul în numele comisiei, după care dau cuvântul domnului Moore. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție cele spuse și faptul că se cere comisiei să ia, să treacă la acțiune. Nu pot să vă spun ce vom face deocamdată. Este o hotărâre importantă, după cum bine știți. Și acum analizăm uh, hotărârea pe îndelete. Purtăm discuții și cu statele membre. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnul comisar Avramopoulos va fi prezent aici în această după-amiază. Deci, ar fi bine ca domnia sa să dea răspunsuri privind direcția politică. Luăm în serios aceste rezultate și vă asigur că Comisia face tot ce stă în putință, dar deocamdată nu vă pot spune care vor fi consecințele în uh, diverse domenii, pe diverse fronturi ale acestei hotărâri. Trebuie să vedem ce se întâmplă la nivel uh, național. E clar acest lucru și Comisia trebuie să facă o propunere. Aceste discuții au fost foarte bune și trebuie să-l întrebăm pe domnul comisar în ce direcție o vor lua lucrurile. Vreau să cer uh, reprezentantului serviciului juridic să spune câteva cuvinte, dar nu înainte de a da cuvântul lui Sofie. Dacă cineva trebuie să ceară acest lucru, de ce să nu fim noi. Da, când zic cineva, mă refer la noi, la mine, da. Foarte bine. going get that 30 seconds back, you know. I mean, that was such... You don't normally waste time, do you? Nu pierzi nicio clipă, nu-i așa? 30 de secunde folosite cum trebuie. Hm. Da, acum dau cuvântul reprezentantului serviciului juridic să ne răspundă la observațiile ridicate. Mulțumesc, hotărârea este foarte clară, știm uh, uh, cum să se interpreteze hotărârea privind Digital Rights Ireland și știm uh, cum s-au lucrat în ceea ce privește reținerea datelor. Deci, aici, uh, directiva privind e-privacy și uh, știm foarte bine, foarte clar care este situația acum. Întrebarea se pune, cum se aplică acestea în afara sectorului de reținere a datelor. Să că se aplică, dar răspunsul într-adevăr este că se aplică și este relevantă această hotărâre, dar dat fiind că curtea a analizat cu mare atenție regulile care se aplică, nu putem să tragem noi concluzii pripite. E limpede acest lucru și, și așa s-a întâmplat și cu hotărârea privind Digital Rights Ireland – iar uh, mai ales în ceea ce aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale s-a ridicat această chestiune. Acesta este un exemplu în ceea ce este modul în care trebuie analizate chestiunile din carte și pașii ce trebuie uh, străbătuți. Deci reprezintă de acesta un uh, model de evaluare a dosarelor care poate fi folosit. Poate nu vom ajunge la aceeași concluzie, Curtea insistă asupra faptului că tribunalele naționale sunt cele care trebuie să aplice hotărârea și să evalueze legislația națională în fiecare stat membru, dar orientările sunt extrem de clare. Deci putem să luăm aceste reguli și să le aplicăm și în alte domenii. PNR-ul, de pildă, se va aplica atât uh, legislației europene cât și acordurilor internaționale. Avem însă nevoie de o nouă hotărâre pentru a vedea cum se aplică și în alte domenii. De uh, nefericire, s-ar putea ca în cazul Canada, Canada PNR să obținem o nouă hotărâre în curând. Audierea în, acest, uh, în această speță a avut loc o săptămână înainte de această speță și se ocupă același judecător, același raportor de acest dosar, iar uh, uh curtea se ocupă deci de aceste două uh, speței, e normal să se înceapă cu acest, uh, această cauză, fiindcă a fost accelerată dat fiind uh, situația în Suedia și sperăm că vom primi orientări și pe viitor, dar acestea vor exista, bineînțeles, însă trebuie să fie, să, să fie interpretate de la caz la caz. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi! Trecem la punctul 15. Sylvie Guillaume este raportor. Granting and withdrawing international protection. Just by way of introduction, um, colleagues, in the framework of... all. Și este vorba despre un proces legislativ uh, continuu în ceea ce privește un regulament care stabilește o listă comună de țări sigure, Parlamentul a cerut Biroului de Sprijin pentru Azil o contribuție, iar pe 16 noiembrie s-au cerut informații privind țara de, țările de origine, iar acest, uh, și privind Turcia, care, ceea ce include informații în ceea ce este statutul de protecție internațională și privind statutul de țară sigură. În același timp, la, la solicitarea Consiliului, EASO a publicat rapoarte similare privind șase țări din Balcanii Occidentali. Domnul Lutin va, va prezenta în fața Comisiei aceste contribuții ale experților de la EASO privind Turcia și toate țările din, ba din Balcanii Occidentali care sunt uh, legate de o mm, trecere în visă generală statistică a acestor țări. Dau acum cuvântul domnului Lutin. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă numesc Kurt Lutin. Sunt uh, șeful Unității de Informații și de Analiză de la EASO, oficiul UE uh, pentru azil și împreună cu Jose Carrero, Uh, am întocmit uh, acest uh, raport. Din păcate, domnul director nu poate participa la reuniunea de astăzi. Mulțumim pentru faptul că ne dați oportunitatea de a prezenta aceste, acest raport cu numărul 7, publicat în noiembrie 2015. În prezentarea mea o să vă dau câteva informații cu privire la contextul în care rapoartele au fost Uh, uh, au fost întocmite, apoi metodologia folosită, apoi procesul de redactare și după aceea o să vă prezint câteva informații uh, cu privire la câteva chestiuni transversale. În primul rând, cu privire la context, am auzit și înainte, după cum știți, în 9 septembrie Comisia Europeană a lansat această propunere pentru un regulament stabilind o listă europeană a țărilor de origine sigură. Uh, și uh, în baza acestei propuneri uh, toate țările din Balcanii de Vest și Turcia urmau să figureze pe această listă. În 26 februarie am primit o cerere de la Parlamentul European pentru o contribuție suplimentară a experților cu privire la uh, Turcia și apoi Consiliul European a, cimi, a cerut și el o contribuție independentă din partea experților cu privire la aceste țări. În, în răspunsul nostru, EASO s-a uh, obligat să întocmească uh, rapoarte uh, individuale pentru fiecare, această, pentru fiecare din aceste țări. Ce vă pot spune este că nu avem încă uh, o privire de ansamblu statistică, pentru că avem date provizorii EASO, uh, am folosit uh, sistemul de alertă timpurie și distribuirea datelor a fost limitată, dar datele au fost trimise atât Parlamentului cât și Consiliului. Avem date cheie și grafice cu privire la cereri de azil Perioada de referință a fost octombrie 2015 până în septembrie 2016. Și în această prezentare aș dori să mă refer mai ales pe rapoartele pe țară. Uh, aceste rapoarte pe țară pe care le-am uh, întocmit pe baza metodologiei noastre conțin informații factuale uh, dintr-o varietate de surse și care sunt pe deplin documentate. În acest raport, EASO nu face niciun fel de evaluare, nu trage uh, politi- uh, concluzii politice. Deci uh, scopul acestor rapoarte e să prezinte informații pentru deciziile politice, politice în atenția decidenților politici și, bineînțeles, încercăm să vă sprijinim în activitatea de evaluare a acestor țări. Am uh, desprins uh, termen de referință asemănător pentru un raport pe baza datelor furnizate uh, de către statele membre prin intermediul uh, chestionarului uh, cu privire la practicile privind uh, țările sigure de origine și am uh, ținut cont și de feedback-ul pe care l-am uh, primit și uh, din partea rețelelor noastre privind uh, aceste rapoarte pe țară. Uh, Uh, cu privire la uh, desemnarea acestui statut de țară sigură de uh, origine. Ele fac obiectul directivei privind sau directivei competente. Aveți, aveți aici felul în care se corelează terul deci textul directivei și procedurile noastre și aș dori să vă explic uh, care sunt uh, uh, motivațiile care stau în spatele acestor, acestei proceduri. Deci, o țară de origine este considerată sigură dacă situația juridică, dacă statul de drept, sistemul este democratic și împrejurările politice, deci dacă în aceste condiții se poate demonstra că nu există niciun fel de urmărire penală, Uh, nu se practică uh, tortura sau nu există pedepse inumane și nu sunt uh, amenințări în baza unor situații interne și apoi se asigură protecție împotriva persecutării și a discriminării. Deci, uh, în termenii de referință folosiți de noi pentru aceste rapoarte, noi dăm informații în legătură cu situația politică, cu statul de drept, cu protecția statală, cu situația uh, de securitate și, în fine, în ceea ce privește situația privind drepturile omului, atât din punct de vedere juridic, uh, cât uh, și în situații specifice, de exemplu, drepturile minorităților, a jurnaliștilor, femeilor, membrilor comunității LGBT, victimelor a traf, traficului uman și așa mai departe. Uh, întocmirea raportului uh, s-a făcut, s-a a fost finalizată uh, în septembrie 2015, deci vă dați seama că toate evenimentele care au avut loc după această dată nu figurează în raport. Am făcut o excepție. Am ținut cont de comunicarea Comisiei cu privire la politica de extindere care a fost publicată în noiembrie 2016 și am inclus principalele date ale acestui raport în, în prezentarea noastră. În urma uh, abordării EASO și a rețelei pentru țările sigure, toate rapoartele au fost întocmite în comun de către uh, EASO și uh, cercetători din statele membre. Și toate au făcut obiectul unei proceduri de tip peer review, deci evaluare de către experți. Nu o să intru în detaliu, dar vedeți aici cum am împărțit sarcinile între noi. Acum, sigur că în, uh, în timpul alocat acestei prezentări nu vă pot uh, prezenta în detaliu conținutul rapoartelor, dar aș dori să vă uh, prezint câteva informații cu privire la câteva chestiuni transfrontaliere care au fost identificate în majoritatea țărilor de origine. Aș dori să subliniez că această listă nu este exhaustivă, că uh, țări, uh, deci uh, referire specifică pe țară trebuie să fie luate în contextul țării respective și deci că informații suplimentare figurează în raport. Și așa cum am spus, deci EASO nu face o evaluare, nu tragem concluzii politice, deci orice informație conținută în raport nu trebuie văzută ca o concluzie definitivă. Aveți aici o listă a chestiunilor transfrontaliere Uh, care sunt uh, importante uh, în această dezbatere cu privire la conceptul de țară de origine sigură și o să intru puțin acum în amănunt. În ceea ce privește cadrul legislativ și instituțional în țările din Balcanii de Vest și în Turcia, există rapoarte cu privire la progres, mai ales în urma procesului de aderare și de liberalizarea vizelor Uh, punerea în aplicare a reformelor este reală de, și se pare că uh, sistemul se află totuși, procesul se află într-o fază preliminară. Cu privire la situația politică, uh, alegerile se pare că sunt în general libere și democratice. Sursele noastre raportează niveluri diferite de stabilitate politică și în ceea ce privește uh, Ehm, alegerile apar câteodată probleme între uh, partidul la putere și opoziție și câteodată proteste de uh, stradă. De exemplu, în uh, Republica ehm, Iugoslava Macedoniei a avut loc un scandal în februarie 2015, în urma căruia a intervenit uh, o criză politică și boicot parlamentar. Doar în uh, iulie 2016 au avut loc uh, alegeri, s-a luat decizia cu privire la organizarea alegerilor parlamentare din decembrie. Apoi boicotarea alegerilor s-a avut loc și în Kosovo în decembrie 2015. În Muntenegru au fost proteste împotriva guvernului din septembrie 2015. În mai 2016 Uh, a fost uh, stabilit un, uh, a fost numit un guvern de tehnocra- tehnocrați. Alegerile au avut loc în luna decembrie și în contextul alegerilor au fost acuzații cu privire la un eventual puci și apoi mai multe site-uri au făcut obiectul unor acte de pirataj. Uh, au mai fost at- atacuri la adresa instituțiilor uh, democratice. Uh, răspunsul sau reacția alegeri, uh, autorităților a fost disproporționată, ceea ce a avut un uh, efect asupra poliției armatei, uh, sistemului judiciar, autorităților uh, judiciare, mass media, mediul universitar, comunitatea de afaceri. Toate acestea au loc în Turcia. S-a vorbit de o adevărată epurare, mii de persoane au fost concediate. Uh, s-a ridicat uh, imunitatea uh, membrilor partidului HDP în luna noiembrie și mai mulți membri ai acestui partid au fost arestați. Apoi, în ceea ce privește informațiile cu privire la corupția și abuzul de putere, au fost foarte multe rapoarte în multe domenii, în toate cele șapte <coughs> țări. Unele însă au făcut progrese în alinierea legislativă Uh, sau în uh, înființarea instituțiilor adecvate, dar până în aplicare a legilor, uh, mai ales în ce privește procuratura, această punere în aplicare este considerată insuficientă. S-au mai fost rapoarte cu privire la abuzul de putere, mai ales de către autoritățile de aplicare a legii în mai multe țări, mai ales în contextul represiunii protestelor antiguvernamentale. Mai ales în situația Turciei, există acuzații de încălcare a drepturilor omului și folosire ex excesivă a forței după uh, lovitura de stat și în, contactul, în contextul uh, operațiunilor antiteroriste. Mai există informații în ce privește mecanismele de uh, tragere la răspundere democratică care uh, ar fi fost consolidate, deși nu sunt întotdeauna suficient de eficiente. În ceea ce privește independența sistemului judiciar, a justiției, în majoritatea acestor țări e o sursă de îngrijorare. De exemplu, în uh, FIROM, uh, Mm, a existat un scandal al mm, uh, ascultărilor telefonice, interferența în activitatea justiției, apoi uh, după lovitura de stat din Turcia au fost concediați în masă judecătorii, însă au fost uh, constatate și câteva progrese legislative în reforma justiției, de exemplu în Albania, Serbia, Kosovo și Muntenegru. Însă, din păcate, punerea în aplicare legislației este insuficient de rapidă. Mai există rapoarte în ceea ce privește lipsa de transparență în numirea uh, judecătorilor și uh, influența politică din acest proces. Cu privire la situația de securitate în țările din Balcanii de Vest, uh, uh, situația este destul de stabilă în pofida unor relații complexe bilaterale între aceste țări din Balcanii de Vest. Există câteva tensiuni uh, interetnice, au fost uh, raportate uh, incidente violente. De exemplu, în mai 2015 a avut loc un astfel de eveniment de securitate important în Cumanovo, în Firom, care se pare că ar fi implicat membrii al, ai uh, Armatei de Liberare a Kosovo. Um, unele rapoarte menționează și prezența sau uh, întoarcerea luptătorilor teroriști, de exemplu în Bosnia și în uh, Herțegovina. Cu privire la Turcia, uh, se pare că există o deteriorare în urma combinației a trei factori. În sud-estul Turciei, uh, după întreruperea armistițiului din iulie 2015, au existat operațiuni militare Um, combinate cu armistiții um, foarte scurte. Uh, partidul PKK și da-, Daesh au uh, uh, săvârșit atentate teroriste și apoi încercarea de lovitură de stat din iulie 2015, după care a urmat starea de urgență. Libertatea de exprimare Uh, și mass media sunt uh, multe surse de, de îngrijorare în multe dintre aceste țări datorită raportării uh, neechitabile, părtinitoare. Mulți jurnaliști, posturi de televiziune și de radio fac obiectul um, intimidărilor, violenței fizice, detenției. Multe posturi de radio, de exemplu, sunt închise. La fel și multe sedii de ziare la fel și în ceea ce privește activiștii pentru drepturile omului. Câteva exemple. În Turcia, uh, în a doua jumătate a anului 2015, dar mai ales după încercarea de lovitură de uh, stat, mai mulți jurnaliști au fost închiși și uh, posturi mass media au fost închise. În Kosovo, uh, amenințări împotriva teroriștilor, uh, împotriva jurnaliștilor, îmi cer scuze, au fost uh, raportate, uh, care au făcut, fost, uh, uh, au făcut uh, obiectul unor campanii de intimidare. În Firom, de asemenea, jurnaliștii au fost atacați verbal și fizic. În Muntenegru au fost raportate uh, amenințări și nu s-a înregistrat uh, niciun fel de uh, progres în ceea ce privește atentatele, uh, atacurile împotriva jurnaliștilor. Intimidarea jurnaliștilor a fost uh, înregistrată și în Bosnia-Herzegovina. Apoi, în ce privește minoritățile etnice și religioase, uh, discriminarea împotriva uh, romilor, a și a țiganilor uh, s-a raportat în toate țările uh, din Balcanii de Vest, mai ales în ce privește accesul la piața muncii uh, și locuințele. Au fost înregistrate incidente, de exemplu în ceea ce privește minoritatea romă din Muntenegru. Și în Turcia au existat rapoarte de discriminare împotriva comunității rome, dar și împotriva aleviților și ea. În ce privește populația curdă, în ultimii ani au, au fost înregistrate câteva reforme pentru a consolida drepturile curzilor, însă după încetarea uh, armistițiului din 2015, aceste progrese au fost timide. În ce privește uh, minoritățile uh, sexuale, situația lor este îngrijorătoare în majoritatea țărilor. Uh, Uh, se pare că ele fac obiectul discriminării a uh, discursului de incitare la ură din partea grupurilor de extrema dreaptă, dar și a politicienilor. Uh, chiar poliția a făcut uz de forță fizică. S-au raportat deci represiunea incidentelor a fost totuși destul de indulgentă. Au fost înregistrate totuși activități de uh, contracare, de exemplu uh, parade de tip Bride în Muntenegru și în Albania și o rezoluție cu privire la protecția drepturilor LGBT în Albania. Ultima chestiune importantă vizează situația femeilor și a copiilor. Uh, Uh, violența conjugală și alte forme de violență bazată pe gen au fost uh, raportate ca îngrijorare în pofida majorității uh, măsurilor înregistrate în multe dintre aceste țări în formă, sub forma unor planuri de acțiune a campaniilor de sensibilizare și a măsurilor care vizează femeile și copiii căsătoriile timpurii sunt înregistrate în Turcia, dar și în intermediul în, în comunitatea romă din Albania. Uh, în pofida unor măsuri pozitive, violența împotriva copiilor, de exemplu, uh, cerșire, deci copiii, copiii romilor au fost obligați să cerșească pe stradă. Apoi, există rapoarte în ceea ce privește traficul de ființe umane și exploatare uh, sexuală. Am ajuns la sfârșitul prezentării mele. Vă invit să citiți rapoartele noastre dacă doriți să primiți informații mai vaste pentru aceste șapte țări. Încă o dată, prezentarea mea trebuie văzută ca o doar o privire foarte subcintă a informațiilor prezente în raport. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru informații suplimentare și cu privire la metodologie. Bineînțeles că o să încerc să vă explic sau să răspund la uh, întrebări, la întrebările dumneavoastră, dar încă o dată nu o să fac niciun fel de evaluare pentru că uh, aceasta este misiunea colegislatorilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Luten. După cum spuneați, e misiunea noastră să citim aceste rapoarte și așa vom face împreună cu raportorii noștri și cu raportorii alternativi. Deci o să-i dau cuvântul, doamna Guillaume primește cuvântul în calitate de raportor pentru lansarea dezbaterii. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să organizați această mm, ședință de informare și mulțumesc și domnului eh, Lutin și uh, echipei de la EASO pentru raportul pe care uh, l-ați făcut, uh, care este compus din mai multe subrapoarte. Nu am văzut pe ecran cât sunt de dense și, de altfel, lectura lor este deosebit de interesantă și vă mulțumim și pentru activitățile zilnice pe care le aveți împreună cu um, statele respective. Uh, lucrăm așadar la această listă a statelor, a țărilor de origine sigure și reamintesc că, uh, că am uh, avut de făcut o, o împărțire între discuțiile care privesc această listă și um, arhitectura ei în sine. Consiliul a făcut același lucru și ni s-a părut că um, criteriile nu erau uh, suficiente. A fost nevoie de criterii suplimentare pentru fiecare dintre țările uh, respectivă. Ne-ați făcut uh, o prezentare succintă care, bineînțeles, că nu poate să conțină toate detaliile uh, conținute în uh, rapoartele pe țări, Aceste informații ne vor permite să arătăm că această listă a țărilor uh, europene de origine sigure, care uh, are ca scop să uh, facă sistemul de azil european mai eficient. Uh, nu voi uh, oferi mai multe detalii, însă cred că um, constatările pe care le-ați făcut și prezentările, prezentarea pe care ne-ați uh, făcut-o astăzi ne arată că există probleme grave în numeroase țări, clar în Turcia, cel puțin, Sigur, cu diferențe față de celelalte șase țări din uh, Balcanii de Vest. Diferențele sunt uh, foarte mari, uh, diferențe care privesc mm, dificultățile cu care se confruntă aceste țări și sper că vom angaja un trialog care să fie bazat pe poziția ambițioasă susținută până acum în comisie. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult, Silvii! pentru contextul pe care ni l-ai oferit cu privire la aceste rapoarte. Doamna Dati, din partea APP uh, va sosi puțin mai uh, târziu, așa că voi continua cu lista raportelor din umbră, domnul uh, Gerard Dupre. Mersi, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes prezentarea făcută de către șeful de unitate de la EASO um, și căruia îi mulțumesc pentru intervenție. Din păcate nu am văzut rapoartele detaliate și deci nu pot să mă pronunț cu adevărat. Însă, ascultându-vă, aș nota câteva puncte transversale pe care le-ați menționat. Libertatea de exprimare, sunt probleme în toate cele șapte țări. În ceea ce privește respectarea minorităților, există discriminări în toate statele. În ceea ce privește situația minorităților sexuale, aceasta este îngrijorătoare practic în toate țările. Apoi, cu privire la situația femeilor și a copiilor, există violențe împotriva femeilor um, în toate țările. și n-am vorbit de primele elemente care erau mai bine cunoscute deja. Prin urmare, prima mea reacție este următoarea. Suntem stupefiați când auzim toate acestea. Suntem surprinși că Comisia a putut propune ca aceste țări să fie considerate sigure. Aș fi preferat ca această analiză să se facă înainte să fie transmisă propunerea. Uh, mi s-ar fi părut că ar fi... Mi s-ar fi părut acest demers un pic mai coerent dacă procedam așa. Asta în primul rând. Apoi, în al doilea rând, am fost de acord cu toții că discutăm în baza unui mandat parțial, deci nu vorbim despre listă. Și atunci, mă întreb, de fapt ce facem? Aș vrea să mi se explice care este scenariul pe care îl aplicăm acum. Ar trebui să mă adresez comisiei și nu dumneavoastră. Uh, avem nevoie de coerență. Avem așadar șapte țări care ne-au fost propuse și când analizăm situația din aceste țări în baza raportului dumneavoastră, niciuna din aceste țări nu ar trebui să figureze pe lista țărilor sigure și de altfel cu atât mai puțin ultima care a fost adăugată ulterior primei propunere a Comisiei. Deci nu avea ce să caute aici. încerc așadar să înțeleg uh, ce vrea Comisia să facă aici? Împreună cu Consiliul și uh, salut energia raportorului, energia cu care a apărat poziția Parlamentului. Îi mulțumesc pentru implicare și o felicit pentru alegerea sa, realegerea sa ca vicepreședinte a Parlamentului și este uh, clar că toți uh, membrii sau am, uh, aș, aș, aș vrea să cred că toți membrii comisiei noastre au votat pentru ea. Așadar, ce facem mai clar aici? Poate să ne răspundă comisia. Da, înțeleg, avem un mandat parțial. Ajungem la concluzia că această listă de țări sigure nu are mare interes. Deci ce vrem? Vrem aș vrea ca lucrurile să fie clare. Nu, nu, nu suport să fim luați în derâdere. Thank you very much, Mulțumesc, Gerard. Știu de ce o felicitați pe doamna Guillaume. Are o, o sarcină foarte clară pe care trebuie să o mm, asume. și vedem clar ce se întâmplă în toate aceste uh, țări. Vedem asta în uh, presă. <laughs> Mulțumim lui Gerard că a uh, spus uh, lucrurilor pe nume. Haideți să încercăm să clarificăm ce se așteaptă de la, de la noi. Îi dau cuvântul doamnei Valero. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu pentru această prezentare. Um, a fost un rezumat interesant al uh, situației uh, din aceste regiune. Um, eu n-am prea crezut în această listă de țări sigure. De exemplu, și în ceea ce privește țara mea, nu cred că putem să vorbim aici de țări sigure. Cred că persoanele respective ar trebui să aibă dreptul la o analiză individualizată a cazului lor. Asta trebuie să spunem. Suntem de acord, sunt de acord de altfel și cu ceea ce tocmai a spus domnul Dupre. Cred că am făcut lucrurile puțin într-o ordine greșită. Întâi ar trebui să ne uităm la consecințe și la implicații și apoi să se facă propunerea. Deci trebuia să facem asta înainte să facem propunerea de țări. Din punctul meu de vedere, concluziile sunt clare. Lista țărilor, sigur, ar trebui să fie ștersă și ar trebui să ne asigurăm că toate cazurile sunt analizate la nivel individual. Sigur, există diferențe între, între țări. Turcia este apare ca țara cea mai nesigură de pe listă, dar nici celelalte nu sunt sigure. Și atunci, uh, care sunt concluziile uh, în urma acestui raport? Cel puțin concluzia mea este foarte clară. Cred că trebuie să renunțăm la această listă de țări sigure, să o ștergem. Mulțumesc. Doamna Datia a ajuns? Roberta? Uh, Dorește cuvântul în numele doamnei Datii? Da, ne cerem scuze pentru că nu a ajuns la timp și voi citi uh, intervenția dumneai în franceză. Domnule președinte, voi fi succintă. Mulțumesc uh, reprezentantului EASO am subliniat împreună cu doamna Ghiom și cu ceilalți raportori din umbră rolul EASO pentru în um, stabilirea acestei liste de țări sigure. O astfel de evaluare trebuie să fie o etapă prealabilă pentru stabilirea oricărei liste de țări sigure, listă pe care ne-o dorim cât mai lungă, pentru ca politica noastră în materie de azil să fie cât mai eficientă. Și a fost important să dispunem de aceste detalii uh, pentru fiecare din țările de pe listă. Însă regretăm că informațiile pe care le-am cerut despre Turcia au fost atât de greu de obținut și în calitate de deputați europeni acum trebuie să decidem care uh, sunt măsurile de aplicat în continuare, ținând cont de mizele diplomatice considerabile acest dosar uh, este în curs de prea multă vreme, s-a acumulat prea multă întârziere. Prin urmare, fac apel la președinția malteză pentru a angaja discuțiile uh, și a depăși acest stadiu dificil de, de blocaj politica migratorie europeană rămâne o preocupare majoră pentru concetățenii noștri și nimeni nu trebuie să, uh, să fugă de aceste responsabilități. Mulțumesc uh, aici încheiem lista raportorilor din umbră și Uh, dau cuvântul comisiei și apoi o voi ruga pe doamna Ghiom uh, să tragă concluziile. Este cineva de la comisie? Știu că nu veți uh, putea <laughs> rezolva problema, dar dacă vreți să aduceți o contribuție, doamna Azina. Good morning. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Am ascultat cu mare interes intervențiile domnului Lutin și ale raportorilor din umbră. Știți care este poziția Comisiei, cred. Am făcut această propunere deja de ceva, de ceva vreme și în acel moment uh, am uh, considerat că cele șapte țări de pe lista propusă respectau criteriile pentru a fi uh, considerate țări de origine sigure. De aceea, le-am și inclus și am explicat acest lucru în uh, considerentul um, de justificare a propunerii. Uh, sigur că suntem recunoscători pentru, pentru mm, uh, contribuția EASO la acest exercițiu și constituie o bază foarte bună pentru ca uh, cei doi colegi uitori să iau o decizie. În acest moment, așadar, colegii uitorii sunt cei care vor decide. Nu am alte observații de făcut în acest sens. Okay. Thank you. Okay, thank you, thank you for, uh, taking the floor. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această contribuție. Sigur că nu <laughs> ne așteptam să ne rezolvați toate problemele prin această intervenție, dar vă mulțumim că ați luat cuvântul. O să mă întorc imediat la Silvie Guillaume. Mulțumim EASO pentru rapoarte. Nu le punem sub semnul întrebării, nu asta este problema. Știm care este situația în aceste țări. Uh, și o voi ruga pe Silvi să ne explice cum, uh, cum vom continua să lucrăm în acest domeniu. Silvi, da, în ceea ce privește reflexiile făcute de colegii mei, cu care am discutat deja îndelung, le cunosc uh, pozițiile, uh, Înțelegem că a fost nevoie de timp pentru aceste rapoarte, pentru că sunt niște rapoarte substanțiale și cred că chiar și acum, târziu, adică, acestea au un interes foarte mare, pentru că dacă va mai fi nevoie de o astfel de listă de țări uh, sigure, vom ști cum trebuie procedat. Și asta este, de fapt, semnificația muncii noastre. și conceptul de țări sigure și uh, o astfel de listă nu are remenirea de a juca un rol în politica uh, migratorie. Și asta a fost și problema, cred că una din problemele inițiale. Această listă a fost uh, um, definită tocmai în acest scop. Uh, Am încercat să abordez uh, succint câteva elemente din acest dosar mai devreme. Însă este clar că ne confruntăm cu blocaje dificile. Poziția Comisiei Libe a fost una foarte clară, dar cred că o poziție de consens și ambițioasă. Vom aborda acum trialogul și la cele patru capitole mm, ă, pe care le-am identificat, ei bine, două dintre ele ridică niște blocaje grave. Un exemplu Consiliul cere să nu se renunțe la listele de țări niciodată, uh, liste naționale și uh, să nu existe o listă europeană. Iată un blocaj important și cred că va trebui să discutăm în cadrul Comisiei Libe foarte curând cum vom continua lucrările, păstrându-ne același nivel de exigență cu privire la conținut și cu privire la regulamentul de procedură, care inspiră cu siguranță raportul privind uh, această listă europeană a țărilor de origine. În munca noastră comună cu raportorii din umbră am reflectat la arhitectură, la, la, la, la mecanismele uh, care să stea la baza acestui, uh, acestei proceduri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvii. Cred că această dezbatere a fost utilă pentru a vedea care este abordarea noastră față de această listă comună și uh, pot să le mulțumesc raportorilor uh, care au explicat de ce acest concept este, uh, acest, este acest, atât de important. Cred că a fost bine să avem această dezbatere deschisă și sinceră. Și sigur că rapoartele prezentate de ASO sunt uh, fără discuție utile. Îi mulțumesc raport îi mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru contribuție. Mulțumim, ASO. Este ora 11 și 7 minute. Următorul punct are o importanță instituțională foarte mare pentru comisia noastră și o importanță politică egală. Uh, și ar trebui să înceapă la ora 11.30. Avem nevoie de prezența colegilor uh, de la Comisie și de la Consiliu, care nu au ajuns încă. Avem nevoie de toată lumea. Prin urmare, vom uh, lua o pauză până la 11.30 fix, vă rog. Vă rog pe toți să vă întoarceți la 11.30 pentru a discuta punctul 16. Da, 11.30. Vă mulțumesc.

Colleagues, we uh, move to point 16, which is... Uh... Dragi colegi, uh, trecem la punctul 16. Uh, Un uh, subiect important și, și delicat. Îi avem acum pe toți colegii prezenți aici și vă mulțumesc pentru răbdare. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți foarte multe lucruri despre acest uh, punct, alții veți avea nevoie de o introducere, de o, de o prezentare. Uh, vom aborda acest subiect și în uh, reuniunea coordonatorilor, însă este foarte important să avem o discuție completă și transparentă acum în cadrul comisiei. După cum știți, uh, în conformitate cu uh, protocolul 22 al Danemarcei, Danemarca nu va mai participa în cadrul Europol de la 1 mai 2017, când se va aplica noul regulament Europol în urma rezultatului negativ al referendumului din Danemarca din decembrie 2015. Au avut loc uh, discuții informale între autoritățile daneze și Comisia Europeană pentru a găsi modalități prin care Danemarca să fie, și citez, uh, asociată cât mai îndeaproape uh, la lucrările Europol. Aceste discuții informale au condus la o declarație comună din 15 decembrie 2016 a președintelui Juncker, președintelui Tusk și a prim-ministrului danez. În această declarație comună se propune, pentru a se evita orice Uh, probleme operaționale, ca noua asociere a Danemarcei la Europol să ia forma unei, uh, unui acord de cooperare operațională care să fie încheiat între Europol și Danemarca înainte de 1 mai 2017, deci în conformitate cu um, decizia um, uh, Consiliului privind Europol existentă. Așadar, demersul juridic ar însemna două proceduri legislative consecutive prin care uh, Întâi, uh, Danemarca va uh, fi uh, inclusă pe lista țărilor cu care Europa, Europol îmi cer scuze, poate încheia acorduri de cooperare internațională și apoi, în al doilea rând, um, se va încheia acordul respectiv de cooperare operațională între Europol și Danemarca. Parlamentul European va fi consultat pe ambele propuneri Așadar, în plus față de calendarul, uh, care este foarte strâns, soluția propusă, așa cum știți, uh, poate unii dintre dumneavoastră, um, poate ridica um, probleme din punct de vedere politic și juridic. Prin urmare, um, pentru a um, vedea cum se poate rezolva aceste puncte instituționale și politice. Beneficiem astăzi de uh, prezența Comisiei Europene, a președinției Consiliului și a autorităților din Danemarca și mă bucur foarte mult de acest lucru. Uh, este important să le ascultăm punctele de vedere și, de asemenea, este important ca și membrii comisiei noastre să se poată exprima. Uh, voi da cuvântul pentru început Comisiei Europene, președinției Consiliului și apoi reprezentantului uh, uh, autorităților daneze, un înalt funcționar public. De asemenea, spuneam mai devreme că după ședința de astăzi vom avea și o ședință a coordonatorilor, în cadrul căreia coordonatorii vor decide, vor lua decizii pe mai multe subiecte și o să spun deja de pe acum, în spiritul transparenței obișnuite, vom decide pentru raport care va fi raportorul, dacă vom avea un aviz juridic de emis. Um, acesta va trebui să fie unul foarte rapid pentru a nu prelungi și mai mult termenul. Și în ceea ce privește Parlamentul și atribuțiile noastre, Va trebui să avem o rezoluție foarte clară care să spună care sunt atribuțiile Parlamentului, pentru că este o situ- situație excepțională. Spun asta încă de pe acum, înainte de discuția pe care o vom avea ulterior. Așadar, coordonatorii vor discuta aceste aspecte în numele comisiei noastre. Acestea fiind spuse, îmi face plăcere să dau cuvântul întâi Comisiei Europene, Uh, Luigi, ai cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, good morning to all. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Domnul președinte a făcut deja o scurtă prezentare a subiectului, deci nu o să revin asupra celor spuse cu privire la protocolul 22, și asupra faptului că Comisia respectă întru totul decizia democratică a referendumului și a hotărârii poporului danez din decembrie 2015. Dar din uh, uh, ianuarie 2017, de când a intrat în vigoare regulamentul Europol, Danemarca nu mai este membru Europol și deci este considerată acum țară terță. Ceea ce înseamnă că nu poate uh, că nu este obligată să respecte regulamentul Europol, iar acum avem un, uh, un uh, cadru special de cooperare între Danemarca și statele membre și restul statelor membre. S-a luat hotărârea să țină acest, cont de acest lucru și să se discute această chestiune în interesul uh, tuturor, uh, mai ales în interesul cetățenilor, inclusiv a cetățenilor uh, danezi. Nu e nevoie să vă explic situația um, de securitate complicată a Uniunii Europene. Încercăm acum să găsim cea mai bună cale de urmat. Această securitate, mă scuzați, situație de securitate are dimensiune europeană, deci este nevoie ca toate statele membre să joace un rol activ și să se folosească de instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, inclusiv uh, Danemarca, care nu ar trebui să devină un punct orb uh, pe harta cooperării uh, autorităților de lege și ordine din Europa. Danemarca este și un partener puternic și unul dintre principalii contribuabili la baza de date Europol. Și vreau să vă, vă prezint niște elemente pe scurt ca informații în ceea ce este contribuțiile la Europol pe, mili- pe un milion de locuitori. Danemarca este pe locul 7. A avut și 1200 de contribuții la um, dosarul de lucru al Europol anul trecut și a participat la 25 din cele 29 de puncte centrale, focale ale Europol. Danemarca este dornică să facă schimb de cunoștințe de experți, dar fiindcă este unul dintre principalii contribuabili la platforma experților europeană. Acesta fiind spus, președintele Juncker uh, cu premierul danez și cu președintele Tusk au ajuns la un acord în ceea ce privește nevoia unui aranjament uh, de funcționare pentru a minimaliza părăsirea uh, uh, Europolului de către Danemarca de la 1 mai. Trebuie să se continue cooperarea cu Danemarca privind chestiuni cheie pentru, pentru dat fiind, uh, pentru a întări rezistența în fața amenințărilor de securitate. Declarația comună de pe 15 decembrie prevede anumite aranjamente pentru Danemarca anume, ceea ce nu înseamnă calitatea de membru de plin al Europol. E nevoie să se coopereze la un anumit nivel cu autoritățile de lege și ordine de aplicare a legii din Danemarca și în ceea ce privește schimbul de date, bineînțeles, sub existența unor garanții necesare. Dar nu se acordă acces direct a autorităților daneze la bazele de date Europol. Participarea uh, deplină la activitățile Europol, dar fiindcă Danemarca este țară terță, nu va avea drepturi decizionale în ceea ce privește la nivelul um, organismelor de conducere ale Europol. Acest mecanism, deci, va, uh, va fi în ficioare atâta timp cât Danemarca va rămâne în zona Schengen și în Uniunea Europeană și atâta timp cât se va transpune directiva privind uh, protecția în uh, chestiuni polițienești din 2013 în legislația națională și de uh, acceptarea jurisprudenței privind autoritatea de supraveghere a protecției datelor europene. După cum știți, am început procedurile juridice și facem tot ce putem pentru ca acest proces să fie rapid dat fiind ca acest nou aranjament să fie în picioare de la 1 mai sau cât mai curând putință după data de 1 mai pentru a elimina sau limita această uh, lacună, acest vid dintre acordurile operaționale viitoare și data de 1 mai. Înțelegem că și omologii danezi pregătesc terenul prin transpunerea legislației privind protecția datelor, care ar trebui să fie gata până la data de 1 mai, dar probabil că, că colegul din Danemarca ne va spune mai mult. Știm că cetățenii danezi consideră prioritară cooperarea cu Europolul, iată de ce încercăm să găsim împreună o soluție pentru a asigura securitatea cetățenilor, iar prin decizia Consiliului s-a adăugat Danemarca pe lista statelor cu care Europolul să încheie acorduri. Acesta este un prim pas important. Iar noi uh, dorim să vă ascultăm îngrijorările, doleanțele cu mare atenție pentru a putea să luăm notă de ele și să le includem cât mai rapid cu putință în intermediul negocierilor. Așteptăm cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Sireka. Now we go to the Council President. Mulțumesc. Președinția Consiliului are acum cuvântul. Domnul Ciliberti. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru invitație. Intervenția mea va fi structurată în felul următor. Mai întâi vă voi prezenta pașii de după declarația de pe 15 decembrie 2016, aceeași declarație despre care a vorbit și reprezentantul Comisiei, după care o să vă arăt niște cifre, niște uh, fapte în ceea ce privește contribuția Danemarcei la e, Europol și la consolidarea securității europene, deci. După care voi trece la explicarea pașilor um, care vor urma acestui moment de turnură pe care îl avem acum. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă asculta și pentru a transmite mai departe observațiile, comentariile făcute de dumneavoastră. Deci, ce pași s-au făcut până acum? Procedura începe pe 15 eh, decembrie 2016, când s-a dat o declarație prin care Comisia și Danemarca, citez, se străduiesc să inițieze procedurile legale cât mai rapid cu putință și să ia toate măsurile necesare, inclusiv contactarea actorilor instituționali relevanți. La articolul 26 al deciziei Europol, punctul de plecare în ceea ce privește regulile ce guvernează relațiile cu Europol uh, este evaluat de Consiliul de Gestiune, care foarte rapid și-a încheiat procedura internă și apoi s-a trimis o scrisoare prin care se cere includerea Danemarcei în rândul țărilor terțe. Această scrisoare a fost trimisă pe 21 decembrie 2016 Consiliului. Imediat după aceea, Consiliul printr-o procedură internă, a redactat o decizie de până în aplicare care a fost trimisă Parlamentului European pe 5 ianuarie 2017. Iată, în acest uh, moment de cotitură, dați-mi voie să vă vorbesc despre schimbul de informații eficient dintre Europol și Danemarca. Să vă dau, deci, câteva elemente în acest sens. Sistemul de informații uh, Europol și principala bază de date a Europol. În 2016, Danemarca a avut peste 90.000 de căutări în această bază de date, uh, pe locul 4 dintre uh, din, pe locul 4 dintre statele europene. Apoi s-a vorbit despre aceste puncte focale. Iar participarea Danemarcei este la 24 din 20, 25 din 29, în mod activ. Siena, sistemul de mesagerie. Danemarca folosește Siena, iar în 2016 a făcut schimb, de, a, a trimis peste 15.000 de mesaje Siena, ceea ce înseamnă o creștere de 11% față de 2015. Această creștere corespunde și solicitărilor Parlamentului și Consiliului pentru a schimba, de a schimba, de a îmbunătăți schimbul de informații. Tot aici, Danemarca este foarte activă în domenii prioritare, cum ar fi furtul, terorismul și migrația ilegală. În 2016, Danemarca a Uh, de la din Danemarca au provenit cele 25, 25 de mesaje cu privire la JAF. În ceea ce vește terorismul, au fost 16 mesaje, 16 schimburi de mesaje și în ceea ce vește migrații ilegale, 13% dintre toate mesajele siane, Siena, mă scuzați, uh, implicau prezența Danemarcei. Iată de ce putem trage concluzia că Danemarca este într-adevăr o țară care face într-adevăr schimb de date cu Europol. Iată de ce este important să nu existe viduri, uh, să nu existe un vid de, operațional după 1 mai. Și ultima etapă a prezentării mele se referă la pașii de urmat. Dat fiind că acest dosar este unul urgent și dat fiind scrit, scrisoarea trimisă de Consiliul Parlamentului European, Consiliul a cerut uh, un aviz din partea Parlamentului, cât mai curând cu putință, dacă se poate, în decurs de o lună. Așa cum a spus domnul președinte, după aceea vom trece la runda a doua. Acordul în sine. Rezultatul negocierilor va trebui să fie adoptat de Consiliul de Administrare al Europol și va fi prezentat Consiliului. Înainte de a adopta Consiliul această decizie, Consiliul va consulta încă o dată Parlamentul European. De îndată ce se va încheia acest pas, Europol și Danemarca ar putea să încheie și să semneze acordul, sperăm, înainte de data de 1 mai. Antevorbitorul meu a vorbit deja despre importanța protocolului 22 și Singura modalitate de participare deplină a Danemarcei în operațiunile Europol este folosirea procedurii prevăzute în uh, protocol 22 al tratatului. Iată de ce Danemarca nu va avea acces și nu va participa în mod direct uh, la procesul decizionar, dar acest acord viitor de cooperare și opera uh, face permis schimbul de date de, de funcționare și va umple lacune de funcționare. Ceea ce mă face să ajung la concluzia că, la concluzia acestui discurs, uh, mă bucur că pot prezenta această decizie a Consiliului de Punere în Aplicare și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe marginea acestui dosar urgent. Mulțumesc, dau acum cuvântul imediat reprezentantei autorităților daneze, doamna Mickelson. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur foarte mult că mă aflu alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, motivul pentru care Danemarca nu mai poate să participe, să participe la Europol după data de 1 mai este protocolul 22. Ceea ce înseamnă că Danemarca nu, uh, pentru Danemarca regulamentul Europol nu mai este obligatoriu. Decizia guvernului anterior de a uh, trece de la un opt-out la un opt-in prin referendum, iar rezultatul a fost negativ guvernul danez respectă întru totul rezultatul referendumului. Iar guvernul danez este de părere că rezultatul negativ al referendumului nu a însemnat o respingere a activității atât de importante a Europol, iar Parlamentul danez sprijină guvernul în eforturile sale de a, a încheia un acord, de, acord operațional cu Europol. Toate părțile implicate, inclusiv cele care au fost împotriva schimbării optatului în optim sprijină această soluție, care a fost sugerată în declarația de pe 15 decembrie. Securitatea internă a Uniunii Europene este o sarcină partajată. E nevoie de cooperare eficientă și strânsă între autoritățile de lege și ordine și serviciile de securitate ale statelor membre pentru asigurarea siguranței Uniunii Europene. Europol joacă un rol decisiv în ceea ce vește schimbul de informații între statele membre la nivelul autorităților de aplicare a legii. Danemarca a fost membru al Europol de la începutul Europolului prin convenția, din, de la, convenția Europol și a contribuit în mod frecvent și loial la cooperarea cu Europolul, iar angajamentul nostru față de Europol este subliniat de faptul că Danemarca este prin, unul dintre principalii contribuabili de informații la sistemul Europol, Europol și în 2014 și 2015 noi am fost uh, una dintre țările care au um, folosit cel mai mult sistemul de căutare EIS. Cooperarea prin intermediul Europol și cu Europol reprezintă un element extrem de important pentru Danemarca și pentru celelalte state membre pentru a asigura uh, siguranța internă a Uniunii Europene. Considerăm că este în interesul nostru comun să asigurăm o cooperare strânsă în continuare pentru a putea combate în mod eficient criminalitatea transfrontalieră și terorismul internațional. Fără un acord operațional, Danemarca ar deveni un, un punct orb pe, pe harta de securitate a Uniunii Europene. Sper că se de acord cu toții că acest lucru ar fi nefericit și nu ar fi de dorit. Consecințele părăsirii Europolului reprezintă contextul discuției pe care a avut-o guvernul danez cu comisia, comisia pentru a găsi o soluție. Sunt de acord cu Comisia în ceea ce privește faptul că e nevoie de un acord operațional care să reducă efectul negativ al părăsirii Europolului de către Danemarca. Acest aranjament din cadrul discuțiilor, Comisia va fi anume pentru Danemarca și nu înseamnă un statut de membru de plin al Europol, Europolului. Dar va crea un cadru important pentru cooperarea viitoare între Danemarca și Europol. Așa cum a spus și Comisia, Danemarca va pune în aplicare directiva privind protecția datelor înainte de data de 1 mai 2017 și se va iar propunerea de punere în aplicare va ajunge la Parlament foarte curând. Un acord, acest acord trebuie să fie încheiat până la 1 mai, când se aplică noul regulament european, ceea ce înseamnă că uh, suntem presați de timp pentru această procedură. E, e limpede că e nevoie de o analiză aprofundată și de discuții pe marginea acestui proiect, iar guvernul danez vă va oferi, vă stă la dispoziție uh, și suntem gata să vă răspundem la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much to all three of you. Mulțumim uh, tuturor! Avem șase colegi care doresc să ia cuvântul. Deci, dacă se poate, vă rog să nu depășiți două minute, astfel încât să dăm uh, cuvântul și experților noștri și după aceea să tragem și câteva informații, câteva uh, concluzii. Domnul Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin uh, asupra faptului că ne bucurăm de faptul că ne-ați explicat atât de bine chestiunile de formă și chestiunile de fond ale dosarului. În ceea ce privește chestiunile de formă, cred că uh, Uh, e nevoie să fim prudenți și modești. Și aș dori să subliniez faptul că mă exprim în calitate de eurodeputat, uh, care are oarește uh, experiență în domeniul, pentru că am fost raportor pe lângă propunerea Consiliului. Am fost și raportor pentru regulamentul Europol, regulament care va intra în vigoare în 1 mai 2020. 17. Și deci, în această dublă calitate, am ascultat cu mare atenție uh, intervențiile uh, Consiliului, ale Comisiei și uh, intervenția reprezentantei Guvernului danez. În primul rând, Aș, de, aș dori să insist asupra faptului și subliniez acest lucru sus și tare, aș dori să insist asupra faptului că pentru noi Danemarca este un actor foarte important uh, în contextul securității uh, cetățenilor europeni. Subliniez acest lucru. Danemarca este și rămâne un actor foarte important. Nu cred că Ehm, sunt prea îndrăzneț dacă mă refer la acordul interinstituțional între Consiliu, Comisie și uh, Parlament. Cunoaștem uh, formulele, ele au fost uh, deja prezentate și aș dori să spun că eu respect decizia luată de către cetățenii danezi, decizia din 3 decembrie, Uh, adoptată cu ocazia referendumului și aș dori să spun că am avut onoarea să pot discut cu uh, prietenul meu pe care uh, îl admir foarte mult pe, cu, cu prietenul meu, Morton Peterson, care cunoaște foarte bine uh, Europolul, dar care este și uh, patriot. De două ori apoi m-am întâlnit cu ambasadorul Danemarcei, pe lângă instituțiile europene, iar săptămâna trecută Uh, m-am întâlnit chiar cu ministrul justiției. Și, deci, vă spun toate aceste lucruri ca să vă explic că cunosc foarte bine uh, și chestiunile de fond uh, legate de acest dosar. Um, cred că formulele care ne-au fost supuse atenției sunt bune. Trebuie să fim foarte prudenți pentru că uh, vor, uh, va fi nevoie de două sau de trei reforme legislative care trebuie să fie finalizate înainte de data de 1 mai. Iar obiectivul nostru e să ne asigurăm că Danemarca va continua să joace un rol foarte important uh, în uh, domeniul securității în Europa. Nu o să vorbesc prea mult, domnule președinte, dar în orice caz aș dori să spun că declarația din 15 mi se pare foarte uh, pertinentă de modificarea deciziei Consiliului, astfel încât Danemarca uh, să dobândească uh, statutul de țară terță, care însă este legat de un acord operațional cu Uniunea Europeană. Cunosc și limitările unui astfel de acord. Prezentarea Comisiei uh, a insistat asupra acestor aspecte, nu o să vorbesc prea mult, uh, dar salut această inițiativă și cred că putem să uh, atingem obiectivele pe care ni le-am fixat în conformitate cu calendarul. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera, pentru această contribuție foarte utilă și foarte binevenită. Domnul Peterson acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să continui în daneză dragi colegi, Danemarca are nevoie de sprijinul dumneavoastră într-o situație foarte gravă și sper că veți uh, putea ajuta uh, Europa să părăsească uh, Europorul definitiv când regulamentul intră în vigoare. E vina noastră. Situația a apărut în urma Uh, unei uh, în urma referendumului organizat uh, anul trecut. Electoratul danez a fost indus în eroare, a fost lăsat să creadă că Danemarca poate rămâne uh, un membru cu drepturi de pine al, al Europorului. Însă, uh, cred că Danemarca nu poate să rămână împotriva Europolului, uh, în afara Europolului, pentru că astfel nu a mai putea combate eficient uh, criminalitatea și terorismul. Și deci uh, Danemarca ar avea statutul lui unui outsider și nu al unui stat membru. Deci e o situație departe de uh, uh, situația ideală. Și deci Uh, sprijin uh, în acest context relația de uh, Danemarcei cu Europolul, care nu este suficient de bună. Dar în orice caz, aș dori să mă asigur că pe viitor Danemarca ar trebui să devină un membru cu drepturi de pline al Europolului, pentru că asta ar fi în interesul Danemarcei și al Europei. Deci, așa cum spuneam, situația a apărut în vina noastră, din vina noastră și deci aș dori să-mi exprim recunoștința față de Comisie și față de Consiliu și față de eurodeputați. Mulțumim pentru înțelegerea de care dați dovadă pe, uh, ca să ne ajutați să ieșim din această dilemă pentru uh, țara mea. Mulțumesc pentru înțelegere și sper să putem avea o cooperare cât mai constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord că combatere eficientă a criminalității organizate, care în majoritatea cazurilor este transfrontalieră, avem nevoie de o cooperare comună. Deci, mm, nu putem uh, să ne limităm la nivelul național, cu măsuri naționale și pe uh, dovezi naționale. Deci e nevoie de o astfel de cooperare transnațională. Însă, aș dori să subliniez și chiar să insist asupra uh, punctului de vedere al colegului Peterson, pentru că e o chestiune foarte politică. Mă întreb dacă am fi de acord ca uh, partidele politice din Danemarca uh, de ce o astfel de chestiune e supusă unui referendum și cred că în general trebuie să ne gândim înainte uh, să organizăm referendumurile Uh, înainte de a ajunge într-o situație în care să găsim tot felul de modalități uh, pentru a permite Danemarcei să facă parte din uh, Europol, care contravine total rezultatelor referendumului. Deci, iată, e un punct de vedere extrem de delicat din punct de vedere politic. Aș dori să mai menționez un astfel de argument. Uh, eu întotdeauna am înțeles că dacă faci parte dintr-un club, trebuie să respecti uh, regulile clubului. Dar în Europa nu este așa. De fiecare dată avem uh, de-a face cu opt-out-uri. Unii spun, aș dori să fac parte din acest club, dar aș dori să beneficieze de o regulă specială de opt-out. Deci ar trebui să punem capăt unei astfel de cooperări. Uh, însă, uh, în altă ordine de idei, uh, noi trebuie să tratăm acum Danemarca ca și când ar fi o țară terță. Și aș dori să intre pe reprezentanții serviciului juridic cum putem proceda, cum putem organiza pentru, să ne organizăm pentru a avea totuși o anumită do- doză de certitudine juridică. Și aș dori să revin asupra celor spuse de colegul Peterson. Nu putem avea o soluție definitivă. Sunt de acord cu faptul că uh, Danemarca ar trebui să facă parte întrucâtva din Europol, nu în aceeași măsură ca celelalte state membre, dar aș dori să avem câteva idei, câteva declarații, câteva intervenții pentru a ne asigura că, pe termen lung, Danemarca va face parte din Europol ca membru cu drepturi de pline și să nu continue cu uh, acest fel, aceste soluții fistichii, așa, pe următorii 20 de ani, deci poate că ar trebui să ne gândim la un fel de uh, clauză de caducitate, sunset clause, pentru ca Danemarca să uh, fie membru uh, Europol și nu să continuăm cu astfel de situație complicată. E punctul meu de vedere. Mulțumesc și la, în concluziile mele mă voi reveni la observațiile dumneavoastră, pentru că am discutat aceste aspecte cu coordonatorii. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Da, e o situație complicată. E clar că decizia unui referendum trebuie să uh, fie respectată. Uh, am înțeles că uh, un referendum poate merge deci, cu rezultatul într-o direcție sau altă. De această dată rezultatul este fără echivoc. Deci, <laughs> da, e clar că ori ești în afară, ori înăuntru și discuția este cumva complicată pentru că acum, uh, iată, discutăm rezultatele unui referendum și nu un acord. Dar, mm, până la urmă, e vorba de o chestiune națională. Uh, bineînțeles că mm, Europolul uh, nu se bucură de sprijinul nostru uh, Uh, necondiționat. După cum știți, funcția de control la Europol nu este împărtășită de către, uh, punctul, de către partidul uh, nostru, dar e clar că combaterea criminalității trebuie să se facă la nivel transfrontalier. Deci e necesară această abordare și trebuie să vedem cum putem să o scoatem la capăt acum. Însă, ce nu e clar pentru mine și mm, mi-ar fi plăcut să avem mai multe uh, detalii. Cum va arăta acest acord? Deci, Donemarca nu va, avea, va mai avea niciun fel de uh, acces la uh, bazele de date, dar trebui să facă, va trebui să facă schimburi uh, de date. Uh, în ce privește acordul privind protecția datelor, uh, e important ca el să rămână Uh, în forma sa actuală, dar pe de altă parte mă întreb dacă Danemarca rămâne sau uh, înăuntru sau în afara acestui acord. Deci e greu pentru mine să înțeleg această situație și deci uh, cred că ar fi bine ca serviciul juridic să vină cu un aviz să avem o clarificare pentru ca înaintea, înainte de luna mai să încercăm să obținem o explicație la Parlament, care este în orice caz necesară. Acum trebuie să vedem cum putem ajunge la o astfel de variantă. Uh, eu sunt de acord cu uh, propunerea colegilor uh, de la deci socialiști și democrați. Trebuie să găsim o soluție. Deci Parlamentul danez mm, a hotărât să optăm pentru un acord, pentru un regulament. Nu cred că ar trebui să ne opunem acestei decizii, dar în orice caz o luăm într-o direcție uh, din care să avem cu toții de câștigat în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să uh, ne confruntăm cu realitatea, dar în orice caz eu aș dori să mai primesc câteva clarificări juridice. Mulțumesc. Domnul Vistăsăn acum. Mulțumesc. Ideea de autodeterminare este extrem de importantă pentru Europa. Deci, cu alte cuvinte, popoarele uh, Europei trebuie să hotărască direcția în care doresc să o ia și uh, direcția în care să o ia și Europa. Și acest lucru să se întâmple și la niveluri diferite, viteze diferite. Am avut uh, opt-out-uri pentru Regatul Unit, uh, Danemarca a primit acest opt-out și alte țări au mai primit opt-out-uri. Noi am dorit să avem o situație în care acordul între guvernul danez și Consiliul și Comisie uh, să fie mai uh, cuprinzător decât în forma sa actuală. Pe de altă parte, noi uh, sprijinim acordul votat de către Parlamentul danez cu toate Uh, cu toate uh, partidele politice ca uh, decizia noastră să fie să figureze și în legislația europeană. Deci eu, ca reprezentant al grupului ECR, mi-aș dori ca acest proces să continue cât mai repede cu putință. Sigur că mai există chestiuni juridice care trebuie să fie clarificate, trebuie să facem lucrurile cum trebuie, dar în orice caz noi credem că procesul va putea să fie finalizat înainte de data de 1 mai 2015 și în acest sens va depune efortul grupul nostru. Mulțumesc și, în fine, domnul Benston. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să vorbesc în uh, limba maternă. Aș dori să mulțumesc uh, celor care sprijină posibilitatea ca Danemarca să acționeze în cadrul uh, Europort, dar ca și cu antevorbitorul, colegul uh, Petersen, uh, cred că va trebui să vorbim, mi-aș dori să vorbim despre o calitate de membru de mâna a doua sau a treia. S-a spus că Danemarca nu va avea acces la bazele de date sau la, da, la, la, la instrucțiunile operaționale sau la guvernul de la, la uh, comitetul de conducere. S-ar putea ca această decizie să pară uh, corectă sau logică, dar uh, cred că poate pe termen lung uh, rezultatul va fi că Danemarca nu va mai fi deloc membru Europol. În orice caz, sper că ulterior uh, să mai fie un referendum și ca poporul danez să hotărască să devină membru cu dreptul de pline al Europol. Mulțumesc! Uh, intervențiile au fost destul de clare și de limpezi. Nu au fost adresate prea multe întrebări la obiect, fiecare și-a exprimat poziția, dar dacă doriți să luați cuvântul, să aveți o reacție foarte pe scurt, Luigi, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, eurodeputaților care au luat cuvântul pentru că temerile dumneavoastră sunt foarte importante, sunt foarte relevante pentru noi. Acum, în momentul în care sprijinim Europolul să intre în acordul operațional și observațiile dumneavoastră sunt foarte pertinente, mai ales cele cu privire la protecția datelor. I-am uh, ascultat pe reprezentanții danezi și am avut uh, confirmarea că directiva cu privire la poliție privind protecția datelor va fi Uh, implementată în Danemarca înainte de 1 mai. Această decizie este foarte importantă și aș dori să vă... Deci o decizie care ne liniștește pe noi, cei de la uh, Comisie. A fost o intervenție uh, sau o, un punct din intervenția doamnei Sipel care este foarte important, foarte relevant. Nu numai din punct de vedere politic, ci și din punctul de vedere al securității îngrijonarea legată de uh, cooperarea operațională limitată în timp Ni s-a explicat cât de important uh, e ca Danemarca să fie un partener în domeniul securității, mai ales uh, pe termen lung. Să ne asigurăm uh, că Danemarca își va îmbunătăți cooperarea cu Europorul. Deci ar trebui să ne gândim la cum ar trebui să includem în acord o clauză de, de evaluare sau un raport de implementare pentru a vedea care vor fi rezultatele acestui acord uh, operațional. Dar trebuie să recunoaștem că singurul mod pentru Danemarca să participe la regulamentul Europol este să folosească procedura prevăzută în uh, protocolul 22. Deci, iată, e loc de mai bine și suntem uh, gata să explorăm posibilitățile, dar există totuși statul de drept și protocolul 22 care se aplică pe deplin. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă reprezentantul președinției sau al uh, guvernului uh, doresc să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să spun că sunt de acord cu intervenția domnului Diaz de Mera. Un adevărat om de stat a vorbit. În legătură cu întrebarea doamnei Sipel, ea a primit, primit uh, răspuns de la, din partea antevorbitorului. În contextul protecției datelor, dacă vă uitați la declarație și la primul aliniat, el uh, se termină astfel. Acordul viitor ar trebui să asigure un nivel super, uh, suficient de cooperare operațională, inclusiv schimbul de datele relevante, în conformitate, deci cu respectarea garanțiilor. Deci, uh, dacă vrem ca acordul să reflecte această delegație, atunci ar trebui să ne mai gândim, uh, declarația ar trebui să ne mai gândim. Mulțumim celor trei experți. Aș dori să le spun colegilor că abordarea lor și a guvernului danez a fost foarte prudentă. Uh, vă mai cer doar câteva minute, o să vă spun cum o să procedăm. Nu eu, președintele Comisiei Libe, am căderea să mă refer la situația politică care a dus la acest rezultat. Uh, trebuie să mă exprim cu privire la realitate, la situație. Iată cum stau lucrurile. Uh, eurodeputații noștri au uh, prezentat foarte bine situația, inclusiv raportorul nostru anterior pentru Europol, dar coordonatorii acum vor trebui să numească un raportor pentru aviz nu știu dacă doamna Ernst sau uh, Diaz de Mera uh, s-a mai cerut și serviciul, uh, avizul uh, serviciului juridic. E un dosar foarte important pe care va trebui să-l tratăm în mod expeditiv ca să respectăm calendarul. E o decizie care încă o dată poate să fie luată la ședința coordonatorilor. ce vă pot spune este că Danemarca trebuie să se angajeze foarte clar și ea. Și <coughs> așa cum ne-a spus Comisia, în ceea ce privește transpunerea directivei uh, privind poliția, a participării la zona Schengen sau uh, a jurisdicției uh, curții. Toate aceste aspecte trebuie să fie consfințite prin acord. Apoi, uh, sigur, noi, Comisia Libe, înțelegem nevoile operaționale și înțelegem că e nevoie de o cooperare între Danemarca, Europol, uh, în uh, scopul cooperării operaționale. Am avut mai multe reuniuni, înțelegem care sunt doleanțele, dar să fie foarte clar, măcar o dată trebuie să se spună acest lucru astăzi, această propunere privează Parlamentul de rolul său și competențele sale în baza pilonului 3. Uh, din acordul uh, dinaintea uh, tratatului de la Lisabona. Eurodeputații au descris foarte bine situația astăzi. Deci, sigur, vom ajunge la o soluție la un moment dat, dar în orice caz, deciziile Consiliului trebuie să fie transformate într-o decizie care să se transpună în regulamentul din 1 mai 2015 și după aceea, ulterior, va trebui să trecem la o fază mai bună. Deocamdată ne aflăm într-o situație cu totul și cu totul excepțională. Între timp ne vom face treaba, vom numi raportorul uh, în lumina uh, deciziilor coordonatorilor pentru a respecta calendarul. Deci vom discuta toate aceste aspecte cu coordonatorii. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru uh, observațiile foarte uh, prudente legate de această situație excepțională și mulțumesc oaspeților pentru prezentări. Mulțumim, uh, ne oprim acum și vă voi ține la curent uh, în legătură cu deciziile de la ședința coordonatorilor. Mulțumesc!